este raportul doamnei Cabezon Ruiz referitoare la activitățile mediatorului european în 2014. Aș dori să-i urez bun venit doamnei mediator european Emily O'Reilly și domnului comisar Timmermans, care ni s-a alăturat pentru această dezbatere. Are cuvântul raportoarea pentru patru minute. Gracias, señora presidenta. Gracias, comisario y compañero. 40% de las... Mulțumesc, doamnă președinte. Conform Eurobarometrului, 45% din cetățenii europeni nu au încredere în instituțiile europene. Plângerile um, depuse la mediatorul european sunt uh, proasta administrare uh, și așa mai departe. Um, este, există un drept la informare și cred că trebuie uh, respectat uh, principiul dreptului uh, informării și uh, dreptului cetățeanului, mai ales în domenii administrative instituționale. Iar rolul ombudsmanului european este cât se poate de important. Din acest punct de vedere, nu pot decât să felicit munca depusă de către doamna ombudsman și de echipa dumnea ei deoarece își respectă tocmai aceste sarcini. Și a tratat peste 2000 de plângeri, a lansat uh, și o serie întreagă de anchete cu un termen de răspuns de 11 luni. Trebuie de asemenea menționate 17 anchete specifice pe subiecte importante pentru cetățenia europeană. Ombudsmanul insistă pe mai multă transparență și o mai bună administrație. Din acest uh, punct de vedere, aș dori să spun că au existat progrese în ceea ce privește transparența, mai ales în ceea ce privește TTIP-ul. Vă amintesc că s-a lansat și o procedură internă în rândul Comisiei pentru a uh, stabili transparența în ceea ce privește uh, grupurile de lobby cu un registru de transparență obligatoriu. Există și mai multă transparență în ceea ce privește compoziția grupurilor de experți, mai ales în domeniile de reglementare, în domeniul PAC, cea mai mare parte, a, uh, care constituie cea mai mare parte a bugetului european. De asemenea, uh, testele clinice, uh, dar și în domeniul politicii de coeziune și în politica în domeniul migrației s-au făcut eforturi. avem de-a face, ca să trag o concluzie, cu o muncă foarte bună a doamnei uh, ombudsman, pe care nu putem decât să o salutăm. Doresc să folosesc această oportunitate pentru a um, sublinia că munca trebuie să continue să se desfășoare astfel, pentru ca obiectivele să fie atinse. Este esențial pentru uh, cetățenia europeană. Trebuie să ținem cont de asemenea și de uh, persoanele uh, cu handicap, care trebuie și ele să aibă acces la documente. Revin și asupra caracterului obligatoriu al uh, registrului uh, privind grupurile de interes și de lobby. Trebuie asigurată transparența și în domeniul Consiliului. Aici mai sunt multe de făcut de partea Consiliului, ar trebui luate măsuri legislative în ceea ce privește nediscriminarea. De asemenea, trebuie perfecționată inițiativa cetățenească europeană, astfel încât statele membre să și să, să facem în așa fel încât statele membre să, să reacționeze la petiții. Pentru a concluziona, mulțumim uh, doamnei mediator pentru munca depusă. Mulțumim uh, colegilor din Comisia pentru Petiții pentru excelenta atmosferă de lucru asigurată. Cred că toate amendamentele au dus la amendamente de compromis adoptate. Vă mulțumim, doamnă Cambezon, spune doamna președinte. Are cuvântul doamna ombudsman, doamna O'Reilly. Mulțumesc, doamna vicepreședinte, bună dimineața și mulțumesc uh, doamne Cabezon Rais și tuturor raportorilor din umbră pentru activitatea din ultimele luni. Acest text arată foarte clar că se înțelege strategia mea și se sprijină strategia mediatorului european, ombudsmanului european, fapt pentru care vă mulțumesc. Așa cum am spus de, nenum- de nenumărate ori, instituția mea nu poate funcționa cum trebuie fără implicarea Parlamentului. Atât eu cât și predecesorii mei am primit întotdeauna această implicare și acest sprijin din partea instituției dumneavoastră. Noi suntem un birou mic, avem uh, mai puțin de 80 de angajați, dar avem o misiune foarte mare în numele cetățenilor europeni și eu mă voi strădui întotdeauna să-mi joc rolul în a ajuta instituțiile europene să mențină ritmul uh, așteptărilor cetățenilor europeni în contextul evenimentelor exterioare, mai ales uh, în contextul de față. Vreau să mulțumesc Comisiei PETI pentru cooperarea strânsă și sprijinul oferit în, rolurile, în alte roluri pe care le avem, nu ne ocupăm în mod abstract, ci în mod direct de cetățenii, în momentul în care ei vin la noi pentru a ne cere ajutorul sau pentru a-și cere drepturile. Și într-o vreme în care, așa cum a spus uh, și vicepreședintele Timmermans de nenumărate ori, statul de drept și democrația au nevoie să fie sprijinite și mai puternic în cadrul Uniunii Europene, rolul nostru devine și mai important. Este a doua oară când iau cuvântul în uh, plenară din octombrie 2013, când uh, mi-am preluat funcția, m-am uh, întâlnit cu dumneavoastră și la Comisia PETI, Control Bugetar, Ocupare, uh, Juri și IMCO și libertăți civile, mă scuzați. De fiecare dată, experiența dumneavoastră m-a ajutat foarte mult și s-a regăsit în strategia pe care am pus-o la punct și pe care o aplic la ora actuală. Mulțumesc Comisiei pentru petiții, pentru faptul că a salutat uh, anchetele proactive și reorganizarea biroului pentru a sprijini mai bine strategia. Folosesc această abordare a anchetelor strategice pentru a începe un dialog la nivel strategic, pentru a oferi sprijin instituțiilor înspre a ajunge la standardele cele mai ridicate posibile ale administrației publice. Dar biroul meu este și va fi întotdeauna mânat în activitatea sa de plângerile pe care le, le primim. Peste 20% din plângeri se referă la uh, refuzul de acces la documente, cum se arată în acest raport, transparența și dreptul stipulat în tratat la, în ceea ce privește accesul la documente trebuie să joace un rol crucial, atât în ceea ce privește participarea democratică și răspunderea democratică. Uniunea Europeană stabilește standarde mai ridicate decât multe state membre, dar dat fiind uh, competența sa și rolul său, Bineînțeles că ar trebui să facă acest, acest lucru și să năzuiască către standarde și mai ridicate. Mulțumesc, doamne Cabason Ruiz, pentru că salută accentul pus pe aceste, num, aceste așa numite uși rotative în Uniunea Europeană, în momentul în care se pleacă din statutul de funcționar în sectorul uh, privat, unde, unde apare un um, conflict de interese. Ancheta în, moment, în ceea ce privește modul în care se confruntă instituțiile și um, atitudinea lor față de acest lucru a dus la crearea unei liste de funcționari eh, la, pe post înalt care au uh, început apoi să lucreze în sectorul privat cu o, o listă a posibilelor conflicte de interese. Această listă va fi publicată anual în conformitate cu regulamentul uh, funcționarilor și uh, mă bucur acest lucru. Raportul recunoaște progresul Comisiei după ancheta mea, bineînțeles, și după presiunea făcută de Parlamentul European în ceea ce privește transparența negocierilor TTIP. Acesta este un exemplu extraordinar în ceea ce privește uh, cooperarea între administrație, Parlament uh, și Ombudsman pentru cetățeni. Transparența și uh, lobby-ul pentru transparență se regăsește și în activitatea mea și salut aici inițiativa de transparență a Comisiei și cer să se facă și mai mult. Aș dori să vă spun că există chestiuni uh, care vor fi discutate aici în ceea ce privește industria tutunului și vreau să manifest dezamăgirea față de decizia Comisiei de a nu accepta recomandarea mea în ceea ce privește publicarea um, unui proces verbal al tuturor um, întâlnirilor cu uh, industria, tutun, cu industria tutunului și nu numai întâlnirile cu uh, DG Sănătate industria tutunului este o, o industrie în care nu se aplică regulile normale ale dialogului. De curând am lucrat cu, BCE privind transparența uh, și uh, mă bucur foarte mult că Consiliul de Administrație al BCE publică acum procesul verbal a reuniunilor sale și mulțumesc președintelui Mario Draghi pentru cooperarea de care a dat dovadă în ceea ce privește aceste chestiuni foarte importante pentru a clădi încrederea opiniei publice. În ceea ce privește Comisia, aștept răspunsul său în ceea ce privește ancheta strategică privind grupurile de experți și în ceea ce privește dialogul civil din, de la DG Agricultură. Salut uh, și consultările publice care vor avea loc în ceea ce privește îmbunătățirea registrului de transparență și susțin ideea unui registru registru obligatoriu. Un astfel de registru, unde registrul nu ar trebui să aibă numai sancțiuni obligatorii, ci și obligativități de transparență de plină pentru a ști uh, foarte clar cine se înregistrează și cine primește uh, acces la de- decizionari. Mulțumesc, domnule raportor, pentru că a vorbit despre transparența testelor clinice, o chestiune um, care știu că o pasionează foarte mult. Eu continui ancheta în ceea ce privește informațiile publice făcute privind uh, Humira și testele clinice, un medicament cu vânzări de miliarde de euro în lumea întreagă. Iar uh, activitatea biroului meu uh, în ceea ce privește drepturile fundamentale și migrația este recunoscută în acest raport. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră covârșitor în ceea ce privește raportul special pentru Parlament, în ceea ce privește refuzul Frontex de a institui un mecanism uh, de plângeri. În urma votului din plenară, mulțumesc Comisiei că a inclus recomandările mele în ceea ce privește mecanismul de plângeri și tratamentul persoanelor deportate din Uniunea Europeană uh, în această nouă propunere a agenției Frontex. Doamna raportor recunoaște recunoaște activitatea noastră în ceea ce privește denunțătorii, drepturile fundamentale și politica de coeziune a Uniunii Europene, cetățeana, uh, inițiativa cetățenească, mă, mă scuzați, și Convenția ONU în ceea ce privește drepturile persoanelor cu handicap. O altă strategie importantă este uh, strategia, este rețeaua europeană a ombudsmanilor și anchete privind uh, atât chestiuni europene cât și uh, regionale. În iunie va avea loc o conferință a acestei rețele la Bruxelles, unde voi invita tot, uh, toate ombudsmanurile naționale și regionale pentru a discuta chestiuni relevante reciproc. Aceasta va fi nu doar o ocazie ca noi la nivel european să învățăm din experiența acestor um, ombudsmani la nivel regional, și, ci și invers, să învețe și ei de la noi ce fac instituțiile europene bine, lucruri care trec adesea neobservate. Vă voi, uh, vă vom trimite în următoarele săptămâni o invitație la această conferință. Acum, în ceea ce privește rata de conformitate a instituțiilor europene cu uh, sugestiile mele. An de zile a fost de 80% și știu foarte mult că Parlamentul este foarte îngrijorat de, um, um, de acest procent de 20% de neconformitate din raportul anual. Vreau să vă spun că pentru raportul anual pe 2015 acest procent de conformitate a urcat la 90%, ceea ce este extraordinar și nu ar fi fost posibil fără sprijinul crescut al agențiilor și instituțiilor europene și mai ales fără sprijinul Parlamentului European. Înainte de a încheia, vreau să vă spun că este foarte important să se spune din nou să spun din nou cât de impresionată sunt de standardele ridicate ale funcționarilor europeni miile de persoane um, angajate care lucrează în instituțiile europene. Majoritatea muncesc din greu pentru standarde înalte la locul de muncă și uh, dau dovadă de o etică a funcționarului public. Oamenii vor recâștiga încrederea în administrația publică în momentul în care văd schimbări în viața lor de zi cu zi, în familiile lor. Aceasta este o provocare politică, dar uh, e nevoie de o administrație publică puternică și uh, etică care este și semnul unei democrații puternice în lume. Pentru a ajunge la un nivel ridicat de legitimitate publică, este important ca administrația europeană să fie nu numai la un standard foarte ridicat, uh, ci și standardul uh, principal în ceea ce privește etică, standarde și uh, răspundere sarcina mea ca ombudsman european este să, mă, să lucrez cu acele instituții și agenții europene și cu Parlamentul European pentru ca acest lucru să se întâmple. Dați-mi voie să conchid mulțumind din nou raportoare, domnule raportor, raportorilor din umbră, secretariatului pentru activitatea derulată în jurul acestui raport și aștept în răbdare contribuțiile dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Dăm acum cuvântul domnului comisar Timmermans. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Aș dori să mulțumesc doamnei raportor Ruiz Cabezon pentru raportul excelent în ceea ce privește activitățile ombudsmanului în anul 2014. Comisia consideră activitatea mediatorului european în lupta împotriva maladministrației foarte importantă. Bună administrație în serviciul cetățenilor europeni reprezintă obiectivul nostru comun și în acest sens traducerea în spaniolă a ombudsmanului descrie foarte bine felul în care funcționează uh, ombudsmanul, pentru că este defensor del pueblo, deci un fel de apărător al poporului. Și vreau să mulțumesc pentru efortul și pentru cooperarea cu ombudsmanul și cu serviciile domniei sale și pentru calitatea excelentă a muncii sale. Munca ombudsmanului cu privire la transparență este garanția bunei administrații. Comisia are obiective foarte ambițioase în ceea ce privește transparența și a făcut pași importanți în această direcție, lucru recunoscut ca atare în raport. Spre exemplu, am decis ca din 1 decembrie 2014 toți comisarii, membrii de cabinet și directorii generali să facă publice informațiile cu privire la întâlnirile cu lobbyiștii și părțile interesate. Mai mult decât atât, Comisia s-a asigurat de un grad fără precedent de transparență în contextul negocierilor TTIP. Acesta este un uh, element important al relației dinamice cu Parlamentul European. Comisia salută uh, faptul că Ombudsmanul și Comisia PETI au apreciat uh, actitudinea proactivă a Comisiei la acest capitol, la ambele capitole, de fapt, iar eu laud Parlamentul pentru faptul că și-a asumat un rol atât de activ în a pune pe tapet acest subiect. Comisia a acceptat mare parte din recomandările ombudsmanului în ceea ce privește chestiunea ușilor rotative, iar anul trecut a adoptat primul raport anual în ceea ce privește activitățile ocupaționale ale uh, înalților um, uh, funcționari după ce aceștia își părăsesc postul. La fel și în ceea ce privește grupurile de experți. Sunt și alte domenii importante în care recomandările ombudsmanului au fost uh, avute în vedere la comisie. De exemplu, uh, am făcut pași uh, adiționali pentru ca inițiativa pentru cetățeni să fie mai ușor de folosit și să reflecte recomandările ombudsmanului. S-a făcut o propunere în ceea ce privește paza de coastă europeană, deja ombudsmanul s-a referit la asta, iar aici Comisia a introdus și un mecanism de plângere pentru chestiunile de drept fundament, drepturi fundamentale. Astfel am ținut cont de ce ne-a sugerat uh, mediatorul cu privire la ancheta Frontex. Și cred că am făcut exact ceea ce v-ați dorit dumneavoastră să facem. Ajung la comentariile cu privire la rata de conformitate în instituții. La comisie cred că am avut uh, pentru anul 2014 o rată ridicată, 86% și mă bucură faptul că astăzi mediatorul a spus că pentru anul 2015 proporția va fi chiar de 90%. Haideți să încercăm să îmbunătățim și mai tare această perspectivă. Este important să vedem ce se întâmplă la comisie, fiindcă ne... suntem îngrijorați în 60% din cazuri în general, deci este foarte important să facem tot posibilul pentru a da 100%. Rata de conformitate poate varia foarte mult de la un an la altul. Concluziile varind și ele de la un an la altul, dar Comisia mereu ține seama de observațiile ombudsmanului și le vom incorpora în activitatea noastră cât mai repede posibil. A fost și o chestiune unde n-am găsit un acord. Vom discuta oricum mai târziu și în Parlamentul European despre chestiunea cu privire la tutun. Închei, doamnă președinte, mulțumind raportoarei și dumneavoastră pentru această dezbatere și confirm un lucru. Comisia dorește să continue cooperarea excelentă cu doamna mediator și serviciile domniei ei și ca un comentariu personal, doamna O'Reilly își merită titlul de defensora del pueblo, deci apărătoare a poporului în spaniolă. Mulțumim foarte mult. Acum urmează vorbitorii noștri. Domnul Valesa, două minute. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc doamnei O'Reilly pentru munca ei. nu numai în 2014, ci uh, de-a lungul întregului său mandat. Munca dumnea ei a fost exemplară. Raportul Comisiei PETI mm, privind uh, activitățile Ombudsmanului European pentru 2014 nu sunt numai un rezumat al muncii um, Ombudsmanului European, ci uh, semenit să ne amintească nouă tuturor să fim mai deschiși Uh, către cetățenii noștri și să uh, ne ridicăm la înălțimea așteptărilor, uh, standardelor um, de administrație în Uniunea Europeană. Faptul că doamna ombudsman a lansat anchete strategice din proprie inițiativă de multe ori ne dă un exemplu, un impuls. De aceea aș dori să sprijin eforturile doamnei ombudsman în ceea ce privește mai, multe, mai multă transparență, mai ales registrul de transparență creat împreună de Parlamentul European și de Comisia Europeană are ca scop să răspundă la îngrijorările publicului. Peste 7000 de instituții sunt uh, înregistrate în mod voluntar și uh, uh circulă vestea că 49 s-au înscris numai săptămâna trecută, vedem că eforturile uh, sunt importante și funcționează. Cred că informațiile din uh, registru uh, și asigurarea unui echilibru a reprezentării între diferiții actori este un progres și cred că asta ne va permite nouă tuturor mai multă transparență și o mai bună înțelegere uh, a ceea ce trebuie să facem în instituțiile europene. Vă mulțumim încă o dată, doamnă ombudsman, și vă mulțumim pentru munca grea pe care o depuneți. Mulțumim, spune doamna președinte. Acum un minut, doamna Miții. Mulțumesc. Într-un an, peste 23.000 de cetățeni au cerut ajutor și servicii de la Ombudsmanul European. Acest număr mare arată suficient um, care sunt uh, serviciile pe care le oferă Ombudsmanul European cetățenilor săi. Ombudsmanul European joacă deci un rol important. important. Drepturile cetățenilor sunt respectate, iar instituțiile europene sunt mai prietenoase cu cetățenii, mai eficiente și uh, mai uh, capabile să ajute. Deci, cetățenii ar fi uh, mai disponibili să se adreseze instituțiilor europene dar să nu ne îmbătăm cu apă rece. Avem, nevoie, avem cale lungă de bătut până să căpătăm uh, 100% încrederea cetățenilor. E nevoie de o bună administrație la standarde înalte și avem nevoie să facem mai mult. Comisia PETI ne poate ajuta să punem cetățenii în miezul procesului decizionar, oferind ocazia de uh, a avea mai multă integrare la nivel european și mai multă reflexie. Mulțumesc uh, raportul uh, doamnei ombudsman, și, precum uh, și doamnei raportor care sunt Ruiz pentru raportul său. Mulțumesc, domnul Marias. proedre, heretizume din edo parusia de se... Mulțumesc. Vreau să salut prezența mediatorului european, doamna O'Reilly, și în ceea ce privește realegerea domniei sale, de-a lungul mandatului domniei sale am um, văzut mai multă transparență, au fost protejate drepturile cetățenilor, transparența s-a îmbunătățit uh, nu doar la nivelul instituțiilor, dar și la nivelul Eurogrupului și la nivelul Troicăi. Acolo, um, adesea, măsurile um, au fost cu efect negativ asupra cetățenilor obișnuiți. La fel și în ceea ce privește Banca Centrală Europeană. Acțiunile mediatorului de pe, pe lângă Banca Centrală au făcut ca Banca Centrală Europeană să publice o scrisoare trimisă autorităților irlandeze. Și uh, au, ieș, au uh, rezultat multe alte lucruri, mai ales în ceea ce privește operațiunile și activitățile troicăi și posibilitatea de a exista totuși un conflict de interese între Banca Centrală Europeană și uh, instituții și comisie și rolul acestora acolo. Și mandatul Băncii Centrale Europene conferit prin tratat. Iată unde conflictele de interese sunt foarte importante. Acum avem uh, problemele crescânde cauzate de migrație. Avem uh, Frontex, avem și problematica TTIP. Sunt multe domenii în care mediatorul va trebui să-și continue bună activitate, pentru că în continuare nu există suficientă transparență. Accesul la documentele TTIP există, dar există norme foarte stricte de confidențialitate. Practic, uh, e vorba de diplomație secretă aici. Cetățenii trebuie să aibă acces la documente și înseamnă că la fel trebuie să se întâmple și în ambasadele SUA. Felicitări și țineți-o tot așa. Mulțumesc, președinta Comisiei PETI, două minute, doamna Wikström. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să o felicit pe doamna ombudsman european, Emily O'Reilly, pentru, pentru munca, munca dumneavoastră excelentă și la nivel personal, Emily, îți mulțumesc pentru buna cooperare a um, ta și a echipei tale cu uh, comisia uh, noastră. Salut faptul că uh, doamna um, ombudsman s-a concentrat mai ales pe chestiuni de transparență, transparență și deschidere ca garanție pentru o bună administrație. Uh, iar uh, ombudsmanul european a ajutat instituțiile europene să fie mai eficiente, uh, mai transparente și mai um, să câștige încrederea cetățenilor europeni. În 2014, o chestiune foarte importantă a fost activitatea ombudsmanului în ceea ce privește Frontex. Frontex trebuie să aibă resurse umane și materiale pentru a putea proteja uh, frontierele noastre externe și pentru a uh, efectua aceleași funcții peste tot în Uniunea Europeană. Salut de aceea faptul că um, Comisia Europeană a preluat recomandările doamnei ombudsman uh, în noul mecanism, în noul, noul mandat Frontex și a creat un mecanism de plângeri pentru încălcarea drepturilor omului. Salut de asemenea și faptul că uh, s-a uh, decis o mai largă participare la procesul decizional. În uh, Suedia, rolul instituțiilor uh, europene nu este foarte cunoscut, ceea ce este îngrijorător. Asta um, limitează posibilitatea cetățenilor să participe activ și ei trebuie să decidă să participe mai mult. Pentru o bună democrație este necesar uh, ca cetățenii să poată avea o influență asupra procesului de luare a decizii. Aici uh, este nevoie să se discute mai mult cu oamenii în statele membre, ceea ce ar îmbunătăți precondițiile pentru democrație. Este important ca toate instituțiile să uh, își asume mai multă responsabilitate pentru dialogul cu oamenii. Este important să ne luăm și timp să discutăm despre asta împreună, pentru că împreună putem face în așa fel încât cetățenii să cunoască mai bine Uniunea Europeană și deci să participe mai mult la activitățile ei. Încă o dată mulțumesc doamnei ombudsman. Mulțumim, doamnă Wikström. Acum un minut, doamna Albiol Guzman. Gracias. Mulțumesc, doamnă președinte. Acest raport arată un lucru foarte clar și anume că lipsește transparența în instituțiile europene. Lobbyiștii, grupurile de interese, uh, câteodată între deschi- ușile de apoi, ușa le se, li se trântește în nas de la instituțiile europene. Acest lucru se face simțit cel mai mult în ceea ce privește TTIP. Ombudsmanul a lansat uh, două anchete în ceea ce privește publicarea documentelor cu privire la negocierile TTIP. Ombudsmanul declară că există în continuare un nivel ridicat al secretului uh, și al informațiilor secrete în ceea ce privește TTIP. Noi, parlamentari, dacă vrem să avem acces la documente TTIP, trebuie să mergem într-o cameră cu ușile închise și apoi să uh, semnăm că vom uh, păstra secrete informații. Doamna nu are cuvântul. Mulțumesc. Raport al et godt aș og allermest Mulțumesc. Dar aș dori să-i mulțumesc și eu, doamnei ombudsman, pentru uh, spiritul său de cooperare și, Emily, doresc să îți mulțumim pentru că, iată, activitatea ta ne-a dat dovadă că am avut dreptate să te realegem. Avem de-a face cu un real ombudsman, nu cu cineva care caută un um, consens politic cu orice preț. Cred că Uniunea Europeană trebuie să se obișnuiască cu un ombudsman uh, cu inițiativă. Nu, po- nu voi repeta ce s-a spus până acum, Uh, pentru că sunt de acord. Uh, sunt uh, de acord cu ceea ce ai spus și ai făcut în ceea ce privește Frontex. Avem nevoie de mai multă transparență pentru Frontex, dar și pentru TTIP. Și te rog foarte mult, încearcă să lupt pentru o mai bună administrație. O bună administrație înseamnă că um, cetățenii primesc răspunsuri rapide, se bucură de servicii bune și acest lucru trebuie să pătrundă în întreg sistemul. Este ceva ce nu este clar pentru toată lumea. Conflictele de interese sunt o problemă. Nici n-ar trebui să existe o astfel de problemă, dar ea există. Credem că dacă există o declarație referitoare la conflictele de interes, totul s-a rezolvat. Dar există alte persoane interes, care uh, sunt într-un astfel de uh, conflict interes. Și bine, nu ne interesează ce face fiecare în viața uh, privată, dar nu ne interesează conflictele de interes profesionale care nu ar trebui să existe. În Agenția pentru Drepturile uh, Fundamentale există această problemă și nu este rezolvată. Avem și probleme cu accesul la, la justiție. Acest acces nu este respectat în diferitele state membre, chiar dacă ombudsmanii la nivel uh, național ar trebui să se ocupe de asta. Tu ai dreptul să anchetezi uh, parlamentul, uh, an, parlamentul nostru uh, Um, și cred că trebuie să te um, bucuri de aceste competențe. Doamna Evi. Anche eu voglio. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și eu pentru întreaga activitate a mediatoarei Emily O'Reilly. Mulțumesc pentru angajamentul de care a dat dovadă până acum. E foarte eficientă și a fost foarte important pentru îmbunătățirea transparenței în aceste instituții. Mă refer la transparență și spun că am auzit care au fost plângerile. În general, sunt legate de lipsa de transparență și adesea aceste plângeri sunt respinse. Vreau să vă rog să vă implicați încă o dată pe marginea acestui subiect, să puneți accentele uh, pe fondurile structurale, de exemplu, care astăzi, din păcate, nu fac obiectul unui mecanism eficient de control. Avem uh, sisteme de audit, dar adesea uh, cel care este controlat trebuie să se apere în fața auditorului și, până la urmă, aceste controle nu aduc o valoare adăugată pentru societate. Mă refer uh, la un proiect absurd trenul Torino-Lyon de ani de zile uh, noi ne împotrivim în fața acestui proiect și totuși el este finanțat cu insistență din bani europeni. Eu rog frumos pe mediatoare să aducă totul la lumină pentru a arăta cât de puțină transparență există de fapt și cum este limitată activitatea noastră din această cauză. Mulțumesc, domnule Breton, două minute. Mulțumesc, președinte. Acest raport uh, dorește să facă o evaluare a, activității ombudsmanului și să îi dea undă verde. Da, um, ombudsmanul a dorit să îmbunătățească activitatea Uniunii Europene și a luat două inițiative uh, foarte importante. În ceea ce privește lobby-ul, a reușit uh, să creeze un registru al transparenței în care sunt înregistrate peste 7.000 de grupuri de lobbyiști. Acest uh, registru poate, <clears throat> poate ne va permite să reducem influența nu ne va permite să reducem influența lobbyiștilor asupra deciziilor europene, dar cel puțin există. Doamna O'Reilly a îmbunătățit transparența în ceea ce privește testele clinice. De acum înainte, informațiile privind testele clinice sunt publicate parțial. De pildă, raportul de studii clinice care determină um, obligația de autorizația de punere pe piață a medicamentelor, ceea ce ne permite să știm mai mult despre eficiența medicamentelor și despre costul real al cercetării. Limitele ei, doamna O'Reilly, a eșuat uh, în ceea ce privește obținerea transparenței cu privire la, TTI, la TAFTA. Uh, Uh, tratatul transatlantic TAFTA. Accesul la negocieri a fost uh, mai uh, flexibilizat, dar punerea în practică rămâne totuși problematică, mai ales pentru Parlamentul European. Uniunea dorește să, împiedice, să, să împiedice un adevărat control democrat privind TAFTA. Mâine ni se va spune că parlamentele naționale nu au competența de a vota acest tratat care totuși va bulversa viața de zi cu zi a cetățenilor europeni. Pe de altă parte, doamna O'Reilly a comis o greșeală politică, după mine. Uh, solicitând um, o procedură de um, depunere de plângeri împotriva agenților Frontex din partea migranților. Această procedură va fi instrumentalizată pentru a permite migranților să rămână în Europa. Din toate aceste motive pe care le-am explicat, voi vota împotriva acestui raport. Mulțumesc. Următorul vorbitor, un minut și jumătate, doamna Morvai. Mulțumesc foarte mult. Este iarăși o dimineață minunată aici la Bruxelles, în plenara Parlamentului European. Atmosfera este aceeași. De data aceasta este vorba despre mediatoarea europeană care își prezintă raportul anual și bineînțeles că ea nu are uh, formare în uh, domeniul dreptului, deci nu cumva să ne încurcăm de profesionalism. Există 25 de eurodeputați eh, din peste 700 prezenți în sală și se discută aici despre cum să democratizăm Uniunea Europeană în așa fel încât cetățenii să simtă o mai mare dragoste față de acest proiect, mai ales eh, în ceea ce privește migrația și refugiații, pentru că astea sunt subiectele. Dar, dragi colegi, eu am o idee. Ce-ar fi dacă am eh, da ascultare vocii poporului european? Avem empatie cu săracii și cu defavorizații care fug uh, din calea războaielor cauzate de vest, dar nu mai avem cum să preluăm oameni. Vă rog frumos, opriți valul de refugiați. Asta ar fi democrația, dacă s-ar lua o decizie aici, la acest capitol. Dar ce facem în schimb? Sunt unii care vor să-și apere patria și ei sunt călcați în picioare. Ar trebui să vă fie rușine de asta. Cetățenii ar trebui să poată să își vadă drepturile respectate în baza principiului democrației și luptând, așa cum am făcut noi în Ungaria, unde va exista un referendum și vă vom arăta noi ce e democrația. Mulțumesc! Mulțumesc. Un minut și jumătate urmează acum domnul Peter Iar. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc și eu, doamna ombudsman, doamna O'Reilly. Cooperarea cu Comisia pentru Petiții este bună. Nu este numai bună, chiar s-a îmbunătățit. Și uh, dacă ar fi pe steluțe, v-am fi uh, dat uh, o steluță în plus. În raport, în raport este mm, în centrul atenției uh, transparența și noi suntem uh, de aceeași părere în grupul nostru. Lipsa de transparență duce, duce la lipsă de încredere. Uh, vedem asta la TTIP, mai ales dezbaterile cele mai mari au loc față referitor la lucruri care nici măcar nu sunt în text. E drept că avem acces la aceste texte și am, fac apel la toată lumea să folosească aceste săli de lectură și să citească TTIP pentru că este interesant și ajută la combaterea unor uh, mituri. Apoi, în ceea ce privește registrul transparenței, trebuie ca uh, în uh, munca de zi cu zi să fie funcțional uh, și practicabil ca să nu fie prea complicat. Apoi, um, transmiteți plângerile cetățenilor uh, în, dif- în diferitele instituții competente, Ombudsmanul, Comisia de Petiții, uh, Curțile de Justiție ale Uniunii Europene, iată. Să încercăm să fim uh, mai aproape de cetățeni și sper să continuăm să cooperăm la fel de bine și în viitor pentru a obține asta. Mulțumesc! Mulțumesc. Acceptați, domnule Iar, o întrebare cu cartonașul albastru din partea domnului Funzulică? Vă rog, 30 de secunde pentru întrebare. Hello, yes. Thank you very much. Uh, dear colleague, uh, as you know... Mulțumesc foarte mult. Uh, după cum știți, ombudsmanul a lansat mai multe anchete în 2014-2015. Dat fiind situația teribil a migranților care dezbin, dezbină țările europene. Nu credeți că ombudsmanul ar trebui să lanseze o anchetă în ceea ce privește modul în care se respectă acordul Schengen de către statele membre și modul în care afectează acest lucru pe cetățenii europeni. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Iar. În primul rând, da, cred că este bine ca doamna ombudsman să se ocupe de asta, dar să fim sinceri, avem o problemă uh, enormă cu problema migrației. Ce mă supără pe mine este că de obicei uh, la greu familiile sunt unite și la noi toată lumea se, este dezbinată. De aceea nu pot decât să o sprijin pe doamna ombudsman. În al doilea rând, uh, ombudsmanul, Parlamentul, Comisia, Consiliul ar trebui să ne așezăm cu toții la aceeași masă să găsim o soluție. Uh, cetățenii nu sunt interesați să audă descrierea unei probleme, ci să uh, primească o soluție și cred că împreună ar trebui să găsim această soluție. Mulțumesc. Uh, one minute, Madam Mulțumesc. Un minut, doamna Guillaume. E greu într-un minut să, vor, să vorbesc despre toate activitățile ombudsmanului european numeroase și diverse. Uh, și um, doamna O'Reilly dă dovadă de disponibilitate față de cetățenii europeni, lucru pentru care trebuie să ne felicităm. Vreau să mă refer la un subiect pe scurt, e vorba de acțiunile în domeniul transparenței în instituțiile europene și în ceea ce privește lobbying-ul. Și sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să se garanteze uh, Uh, se garanteze că nu există conflicte de interese în instituțiile europene pentru a păstra încrederea cetățenilor europeni. În acest sens, codul de, codurile de ontologie s-au dezvoltat în ultimii ani și un registru uh, european s-a creat uh, și uh, Vă, vă mulțumesc uh, pentru acest lucru care datează din 2011 înainte de sosirea dumneavoastră. Iată, deci avem uh, instrumentele la dispoziție, dar Consiliul, una dintre instituții, nu participă la eforturile de transparență în ceea ce privește relațiile cu lobbyiștii. Nu a venit uh, momentul, doamna O'Reilly, să există o autoritate independentă care, la fel ca în alta autoritate pentru transparență politică în Franța, să detecteze cazurile de conflicte de interese publice sau private ale responsabililor publici. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Uh, domnul Gheriche, un minut. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, și eu vreau să vă mulțumesc, uh, doamnă O'Reilly. Echipa dumneavoastră a fost interpelată de nenumărate ori și prin raportul de astăzi arătați că faceți o treabă excelentă în numele cetățenilor europeni. Grupul meu ECR nu poate decât să susțină această abordare și, dincolo de toate acestea, implicarea dumneavoastră arată că a fost corect să vă numim pe dumneavoastră în acest post um, și să nu mai creăm un post călduț foștilor colegi parlamentari. De asemenea, uh, e important că ați oferit un profil politic activităților dumneavoastră. De exemplu, la subiectul TTIP dezbătut la Strasburg, aveți un raport din proprie inițiativă pentru a vedea dacă Comisia uh, respectă regulile de transparență. Deci este foarte bine. Pe scurt, mulțumesc mult pentru activitatea dumneavoastră, pentru implicarea dumneavoastră, pentru că în continuare postul dumneavoastră este prea puțin cunoscut, așa că mai mult profil, uh, mai multă greutate și uh, mai multă deschidere în fața publicului. Mulțumesc! Mulțumesc. Urmează acum uh, doamna Besera. Gracias, señor vicepresidente. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, uh, doamna O'Reilly. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Cu multă plăcere vă urez uh, bun venit din nou în rândul plenului nostru. Făcând parte din Comisia PETI, pot să vă spun că sunteți alter ego-ul nostru pentru a îi servi pe cetățeni și avem o strânsă cooperare cu biroul dumneavoastră. De ce suntem mulțumiți de munca dumneavoastră? E bine, pentru că sunteți hotărâte să obțineți rezultate și ați îmbunătățit funcționarea administrației europene. Uh, munca dumneavoastră ni se pare foarte mulțumitoare. Uh, vorbim despre uh, fenomenul ușilor, ușilor batante, vorbim despre Frontex, despre apărarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor. În toate aceste domenii au avut loc îmbunătățiri datorită muncii noastre comune. Vă mulțumesc mai ales uh, pentru ceea ce ați făcut în domeniul migrației și nu numai în anul 2014, obiectul acestui raport, dar și pentru ceea ce ați făcut în anul uh, trecut. Criza migrației uh, ne-a ne, -a, ne -a făcut să ne dăm seama că avem nevoie de răspunsuri comune în cu alte ocazii am vorbit despre caracterul uh, special um, pe care l-ați atribuit uh, postului uh, dumneavoastră și nu pot decât să vă încurajez să continuați tot așa. Mulțumim, doamna Cuneva, un minut. Επιστευόμαστε στην Ευρωπαία διαμέσου λαβήτρια, γιατί παραμένει ένας από τους ελάχιστους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mulțumesc. Biroul Ombudsmanului είστε ένα από τις instituții uh, în care mai au încredere cetățenii. Și într-un, în vremuri, și asta în vremuri de criză, trebuie să ne asigurăm că drepturile omului, drepturile fundamentale sunt respectate, ceea ce devine și mai important în ceea ce privește a, acum drepturile fundamentale ale migranților în contextul crizei refugiaților. Mă bucur că se fac eforturi pentru consolidarea transparenței. Noi sprijinim uh, raportul ombudsmanului în ceea ce privește operațiunile Frontex. Când a venit vorba de un mecanism uh, al uh, plângerilor, acesta este un domeniu unde dumneavoastră, asupra căruia dumneavoastră va trebui să vă aplicați în continuu, în continuu, doamnă, în ceea ce privește frontierele externe ale Uniunii Europene, unde oamenii au uh, dreptul să se aștepte ca drepturile să le fie respectate. Și asta mai ales la plătirea cu firom și nu numai. Mulțumesc, domnul Arnot. Thank you. I... Mulțumesc. Nu sunt aici pentru a critica un ombudsman care are o sarcină foarte dificilă în circunstanțe dificile. 46% din oameni nu au încredere în Uniunea Europeană, asta, iar în Regatul Unit e, e și mai mare acest procentaj. Avem uh, sindromul ușilor rotative, avem o rată redusă uh, de funcționari pedepsiți pentru uh, comportament uh, grav. Și Beatles, la sfârșit de show, au spus publicului, sunteți un public minunat, am vrea să vă ducem acasă la noi, dar din păcate uh, am dus uh, fostul public acasă și acum nu mai avem loc. Deci cred că cetățenii britanici ar putea fi uh, publicul și uh, dacă ar putea veni și ei la Bruxelles să vadă ce văd eu, să vadă tot excesul din acest loc, atunci cu siguranță pe 23 iunie ar vota să plece. Our next speaker for one and a half minute. Un minut și jumătate următorul vorbitor, doamna Estaras. Sí, gracias, presidenta. En primer lugar, felicit Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să o felicit pe doamna O'Reilly. Uh, felicitări pentru realegerea dumneavoastră mm, și pentru munca dumneavoastră excelentă. Instituțiile europene trebuie să presteze serviciul public cât cel mai bun posibil, garantând în același timp uh, respectarea drepturilor cetățenilor. Am vorbit mult despre transparență și, într-adevăr, uh, de cele mai multe ori, plângerile sunt uh, pe acest subiect și vă mulțumesc uh, și vă felicit pentru uh, noile proceduri instaurate pentru a răspunde la aceste îngrijorări. Aș vrea însă să mă concentrez asupra cazurilor de proastă administrație. Unul dintre obiectivele dumneavoastră, doamne, este o bună administrație. Ce înseamnă proastă administrație? Este când o administrație publică nu respectă regulile, normele Um, sau prevederile Uniunii Europene. Există o directivă uh, a luptei împotriva discriminării, blocată de șase ani în Consiliu. Și există exemplul tratatului de la Marrakesh pentru accesul persoanelor cu handicap. Sunt uh, exemple de proastă administrație. Știu că uh, sunteți foarte implicată față de această convenție a Națiunilor uh, Unite privind persoanele cu dizabilități. Vă rog așadar să faceți presiune asupra Consiliului pentru a elimina vetourile anumitor state membre pentru ca cele două texte să vadă lumina zilei. Vă mulțumim. Două minute, doamna Curtin Darling. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, doamna, Riley, și mulțumesc, um, doamnei raportor. Acest raport uh, subliniază rolul crucial pe care îl joacă ombudsmanul european în democrația europeană și uh, rolul său cheie de a face auzit glasul cetățenilor. cetățenilor. În mandatul său, în al doilea său mandat, uh, doamna ombudsman s-a angajat din nou pentru a proteja drepturile cetățenilor și Anchetele sale în ceea ce privește negocierile TTIP, de pildă, ne-au ajutat să ajungem la un nivel mai ridicat de transparență decât înainte în negocierile comerciale. S-au publicat mai multe documente, s-a obținut un acces mai bun la documente. Pentru a avea un acord decent TTIP, TTIP trebuie să demonstrăm că Uh, instituții uh, cum ar fi NHS din Marea Britanie nu sunt amenințate. Transparența este crucială pentru a uh, da încredere în politicile noastre comerciale, iar guvernul britanic ar putea învăța de la, din activitatea dumneavoastră, doamnă Riley, în ceea ce privește publicarea uh, consilierei juridice de care au beneficiat în ceea ce privește TTIP și ar trebui să facă publice aceste informații cât mai repede cu putință. Îngrijorile cetățenilor în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale ale refugiaților s-au uh, făcut auzite răspicat la Comisia PETI și în, uh, la biroul dumneavoastră și Vă mulțumesc pentru mecanismul de plângeri pentru refugiații care fug din zone de război și care care merită ca drepturile fundamentale să fie respectate de către Frontex. Acțiuni pentru a se asigura că rapoartele clinice eh, în ceea ce privește medicamente de către Agenția Europeană pentru că medicamente vor fi publicate arată nu numai un angajament în ceea ce privește transparența proactivă, ci reprezintă un pas înainte către, eh, către medicamente pentru eh, boli grave cum ar hepatita C, care să ajungă la pacienții care au nevoie de ele. Și vă mulțumesc pentru realizările de până acum, vă felicit pentru realizările de până acum, uh, vă urez succes înainte pentru, de acum înainte în ceea ce este planul pe 5 ani și așteptăm cu nerăbdare activitatea dumneavoastră și să colaborăm cu dumneavoastră și echipa dumneavoastră de acum înainte. Mulțumesc! Aveți un cartonaș albastru de la domnul Arnot, îl acceptați? Domnule Arnot, aveți cuvântul 30 de secunde. Mulțumesc foarte mult. Uh, știu că dumneavoastră dați garanții despre TTIP și spuneți că nu va avea niciun impact asupra NHS-ului, dar, dar nu asta spun sindicatele și eh, nici eh, consilierii eh, juridici, conform informațiilor publicate acum câteva zile. Spuneți că uh, că nu sunteți de acord cu poziția sindicatelor și cu consilierea juridică pe care o primesc ele. Mulțumesc, domnule Anot. Nu ați înțeles ce am vrut să spun. Ce am vrut să spun. Eu am spus că pentru a ne asigura că există încredere în politicile comerciale avem nevoie de transparență. Consilierea uh, uh, juridică, nu de Unison, ci de Unite în ceea ce privește impactul TTIP asupra NHS este foarte îngrijorătoare. Guvernul uh, britanic uh, a primit propria consiliere juridică în ceea ce privește impactul TTIP asupra NHS. Eu am cerut publicarea acestor informații. Sindicatele din Marea Britanie și, uh, și uh, activiștii NHS cer același lucru, iar guvernul britanic trebuie să publice acum aceste informații de consiliere juridică. Mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul doamnei Tomacici. Mulțumesc. Profit de această ocazie pentru a o felicita uh, pe doamna O'Reilly, fiindcă a fost uh, realeasă. Rezultatele domniei sale sunt impresionante până acum. Și de când o avem pe Emily O'Reilly ombudsman, avem garanția faptului că vom avea multe alte inițiative de înaltă calitate. Vreau să salut angajamentul ei față de îmbunătățirea transparenței în instituțiile europene. Comisia Europeană adesea a picat uh, acest test un bun exemplu fiind negocierile TTIP în acest sens. Reprezentanții instituțiilor europene vorbesc adesea despre piața digitală, dar ei trebuie să înțeleagă că era digitală nu trebuie să, serv- nu trebuie să servească doar schimbării relațiilor economice, ci și uh, relațiilor politice. Uh, ați depășit timpul de vorbire. A o întrebare de 30 de secunde doamnă președintă stimată colegă ați spus despre lipsa de transparență și ați dat exemplul ttip. Uh, puteți um, um, să ne explicați cum ați dori să continue negocierea pentru că știm că este un proces de negociere acum? stimată colegă tot ceea ce se decide în spatele ușilor închise, chiar dacă o facem cu onestitate și cu bune intenții, până la urmă ridică semne de întrebare în rândul cetățenilor. Și nu are niciun rost să se întâmple ceva fără transparență în spatele ușilor închise. Suntem cu toții cetățeni aici și lucrăm în numele cetățenilor europeni. Doamna Ietenmachi. Arvoisa puhemies, haluan myös... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mă alătur și eu celor care iau mulțumit doamnei ombudsman pentru munca dumnea ei. Aș dori să vă mulțumesc uh, dumneavoastră și echipei dumneavoastră pentru munca cât se poate de eficientă. Am înțeles că sunt numai 67 de angajați uh, la Ombudsmanul European. Când ne uităm numai la grupurile europene, vedem că sunt mult mai mulți lucrători. Asta înseamnă că ar trebui să aveți mai multe resurse pentru mai multă eficiență Uh, și pentru a vă putea concentra asupra anumitor subiecte. O dorință din partea mea. În tratatul de la Lisabona se menționează faptul că Uniunea Europeană trebuie să uh, aibă parte de o legislație privind o bună reglementare. Deocamdată avem numai câteva orientări deontologice, etice pentru asta. Știu că dumneavoastră ați lucrat uh, Uh, pentru obținerea acestei legislații și că nu dumneavoastră sunteți uh, obstacolul, ci um, Consiliul mai degrabă, poate și unii din Parlament, dar până la urmă uh, bună administrație este esențială pentru cetățeni. În momentul de față, cetățenii nu pot să se adreseze Curții Europene de Justiție pentru că nu există o legislație obligatorie. Este uh, foarte dificil această situație. Doamna da, un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Salut uh, acest raport uh, al domnului Riley și uh, o felicit pentru activitatea excelentă. Este foarte important să existe o astfel de funcție, mai ales când ne gândim la anumite cazuri, cum ar fi ancheta în ceea ce privește politica comună de pescuit pentru a garanta transparența și accesul la documente și chiar dacă Comisia a refuzat accesul de plin, acum, uh, este, acum există obligativitatea de transparență. Același lucru și pentru TTIP. Este foarte important ca ombudsmanul să aibă competența de a obliga anumite grupuri să ofere răspunsuri, mai ales când vine vorba de conflictul de interese. Comisia are obligația de a fi transparentă fiindcă există suspiciuni din partea cetățenilor în ceea ce privește TTI pe, pe bună dreptate. Și uh, vreau să o felicit pe uh, doamna O'Reilly în ceea ce privește presiunea asupra Comisiei în ceea ce privește BCE și a trebuit să prezinte o scrisoare guvernului uh, irlandez privind uh, cazuri de corupție. Acestea sunt doar câteva exemple ale activității sale remarcabile. Și mai sunt numeroase exemple și este clar că ombudsmanul european funcționează cum trebuie și merge din ce în ce mai bine și muncește pentru cetățenii europeni. Mulțumesc foarte mult. Doamna Wimberg, un minut. Talman. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. În ceea ce privește opiniile despre protecția internațională a refugiaților, acestea s-au schimbat foarte mult. Lucrurile au fost reinterpretate, Comisia pentru Drepturile Omului a reinterpretat și ea lucrurile, problema fiind următoarea. Mulți dintre refugiații care ajung la noi, în realitate, sunt migranți economici. Cam 20% uh, uh, dintre aceștia scapă. Deci, practic, uh, ei nu au drept de azil în Europa și ar trebui să fie returnați, adesea forțați acest lucru adesea poate fi privit ca fiind o atingere a drepturilor omului. Iar mediatoarea a cerut aici inițierea unui mecanism de plângere la Frontex. Este însă rezultatul unei politici nerealiste. Eu una consider că această propunere este un alt semn că politica aceasta eșuează lamentabil. Mulțumesc, domnul Zver. Eh, Mulțumesc, stimată doamnă ombudsman. În fiecare an, acest raport se adoptă sub forma unei rezoluții a Parlamentului European. Munca dumneavoastră este una foarte bună. Um, titlul um, dumneavoastră este foarte promițător, Ombudsmanul European, dar până la urmă ombudsmanul nu este chiar unul european și nu are suficiente uh, competențe. Ar fi suficient dacă s-ar uh, referi doar la o singură instituție, pentru că altfel uh, ești trimis mai departe, dacă ai o plângere, către autorități naționale. Am și eu o experiență cu <clears throat> instituția dumneavoastră. Am avut o problemă de încălcarea drepturile uh, fundamentale privind uh, cumpărarea patria, dar uh, n-am fost acceptat pentru că era, nu era vorba de dreptul european, am fost transmis către un sistem că, împotriva căruia doream de fapt să protestez ar trebui să ne întrebăm dacă avem nevoie de un astfel de ombudsman. Bun, probabil că da, dar uh, ar trebui să ne gândim la un ombudsman european, la nivel european, care să aibă suficiente competențe pentru a acționa când este vorba de încălcarea de drepturi ale cetățenilor europeni. Thank you. For one minute, Mr. Mulțumesc un minut, domnul Liberatski pani przewodnicząca panie wiceprzewodniczący! aș dori să um, le mulțumim, să le mulțumesc domnului Timmermans și doamnei O'Reilly pentru prezență. Discutăm un uh, raport uh, adevărat care prezintă informații corecte ce reflectă realitatea. Vreau să vă spun că cooperarea cu Ombudsmanul European uh, nu se referă doar la, de, la discuția de astăzi. Noi ne întâlnim în mod regulat cu Ombudsmanul European, ceea ce înseamnă că colaborarea noastră este continuă în ceea ce privește registrul transparenței. Ideea este la fel de importantă precum uh, modus operandi, modul de funcționare. Și o altă chestiune reprezintă drepturile fundamentale. Avem un raport uh, recent uh, pe acest subiect care ne arată că situația se înrăutățește și în Uniunea Europeană și în uh, unele state europene. Uh, urez succes acum înainte, uh, domnule O'Reilly, și vreau să-i spun că, în egală măsură, sprijin acest raport. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Spinelli. Un minut. Ringrazio il defensor del... Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamne mediator, pentru anchetele extrem de prețioase pe care le-a întreprins mai ales, uh, aici mă refer mai ales la Frontex uh, și fluxurile de migranți și numărul mare de intrări în Uniunea Europeană, o Uniune din ce în ce mai apropiată. Uh, Turcia, de exemplu, pare să fie indiferentă la drepturile omului. A fost o solicitare din partea Frontex de, pe lângă Frontex de a introduce un mecanism de plângere în așa fel încât oamenii să poată depune o plângere cu privire la operațiunile Frontex. Este o idee foarte importantă, dar acum trebuie să ne asigurăm că, într-adevăr, va fi garantată returnarea în condiții optime și acestea să nu fie doar uh, niște cuvinte frumoase. Va fi oare posibil ca și ONG-urile să depună plângeri? Se vor putea face sub regim de anonimat? cum veți uh, decide dacă o plângere este admisibilă sau nu? Mulțumesc. Un minut și jumătate, domnul Ceachi. Köszönöm, elnök asszony. Örülök annak, hogy ismét a körünkben köszönöm. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur să o revăd și să o salut pe doamna Oraile din nou în rândul nostru. Salut și raportul care arată în ce măsură politica de coeziune și drepturile fundamentale sunt respectate. Politica de coeziune trebuie să folosească în mod eficient resursele și să protejeze drepturile cetățenilor. Sper că se va putea face asta și în alte domenii. În calitate de membru al Comisiei de Petiții, salut uh, mai ales inițiativa cetățenească și consultările. Aceste instrumente vor fi, uh, sunt utile atunci când își ating obiectivele și când reușesc să facă cetățenii să participe mai mult la luarea de decizii. Transparența are încă unele probleme, deci uh, și doamna ombudsman mai are ceva treabă nu sunt însă de acord cu acea parte a raportului în care se vorbește practic de abuz în serviciu uh, în uh, ceea ce privește Consiliul. Din datele ombudsmanului reiese că ajung de două ori mai multe plângeri în biroul dumneavoastră uh, ajung foarte multe plângeri în biroul dumneavoastră care nu țin de competența dumneavoastră ar fi bine să existe mai multe informații în mai multe limbi disponibile pentru cetățeni. Mulțumim, doamna Ayala Sender. Grazie, signora Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc doamnei raportor pentru acest document, document foarte bun și aș dori să mulțumesc domnului Timmermans pentru că uh, uh, recunoaște valoarea termenului defensor del pueblo, termen spaniol folosit pentru a descrie ombudsmanul european și o felicit pentru uh, pe doamna O'Reilly pentru activitatea sa de a proteja interesele cetățenilor europeni. Activitatea dumneavoastră și-a lăsat amprenta asupra instituțiilor europene. Dumneavoastră ați eh, adus mai multă transparență, mai multă protecție cetățenilor europeni și i-ați făcut eh, eh, posibilă o mai bună protecție a comerțului european. Avem obiective pentru 2020 și asta înseamnă că trebuie să apărăm cu mai multă strictețe interesele cetățenilor europeni Așa cum spune, se spune în raport la aliniatul 22, este la fel de important ca dumneavoastră să asigurați o comunicare eficientă în activitatea dumneavoastră cu uh, uh, cei pe care îi verificați și trebuie ca rezultatele dumneavoastră în continuare să fie făcute publice. Nu trebuie să uităm nici numărul mare de cetățeni europeni care care mm, lucrează sub presiune foarte mare cu salarii, pentru salarii mici, și um, ore foarte lungi și în Spania. S-au înaintat foarte multe plângeri în acest sens. Și aici cred că trebuie să facă și mai mult efort, inclusiv uh, de către ombudsman pentru a proteja cetățenii europeni. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc un minut, domnul Benito Silvaga. Mulțumesc. În primul rând, subliniem importanța rolului ombudsmanului, care este foarte, foarte important atunci când discutăm despre apărarea cetățenilor în fața administrației excesive venite din partea instituțiilor europene. Ombudsmanul îi apără și pe migranți. Ei sunt acum principalele victime ale excesului Frontex la frontierele europene. Și doresc să menționez și eu fenomenul ușii rotative. Mulțumesc, doamne mediator, pentru eforturile întreprinse înspre corectarea acestuia. Iar uh, cu privire la comisie, nu pot să o felicit și pe ea, fiindcă adesea vedem cum uh, merge ușa rotativă între comisie și mai ales Parlament. Și considerăm că ar trebui să facem publice informațiile cu privire la toți uh, oficialii europeni pentru a arăta unde pleacă ei din instituțiile europene? E o directivă, articolul 16 în această directivă ar trebui implementat. Apoi, considerăm că ar trebui să veghem și la respectarea legislației naționale pentru ca drepturile cetățenilor să nu fie rănite. Mulțumesc, domnul și e primul la Catch the Eye. Puno je toga učinjeno, gospođo javna... s făcut deja foarte mult, uh, doamna O'Reilly, dar mai este foarte mult în continuare de făcut. Avem foarte mari așteptări, după cum ați putut vedea astăzi în Parlament. Avem uh, mari așteptări față de toate instituțiile europene uh, și cetățenii europeni au mari așteptări dumneavoastră răspundeți în fața Parlamentului și în fața publicului european. Ne așteptăm așadar ca uh, lucrurile importante uh, ce se întâmplă astăzi să fie cât se poate de transparente. Mă gândesc la negocierile TTIP, dar și la criza migra- migrației. Sper că și în viitor vă veți uh, duce postul cu același succes. Mulțumesc. Doamna Hautala ar fi trebuit să fie, dar nu o văd în sală. Trecem la domnul Senodinoș. Un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Eforturile făcute doamna O'Reilly în timpul pe care l-a avut la dispoziție de când a fost realeasă au uh, avut ca scop uh, transparența în Uniunea Europeană și o Uniune Europeană, Europeană mai aproape de cetățeni, lucru care nu a fost ușor deloc. E nevoie de mai multă transparență, într-adevăr, mai ales în ceea ce privește instituțiile europene. Eurobarometrul din mai anul trecut uh, ne-a arătat că încrederea cetățenilor în Uniunea Europeană a scăzut. S-au făcut uh, recomandări și observații din partea Ombudsmanului European, cărora nu li s-a dat curs de către instituțiile europene. Depinde ceea ce privește testele clinice. În cadrul uh, general al negocierilor TTIP, de exemplu. Mai e cale lungă de bătut și sperăm că se va îmbunătăți răspunsul dat uh, uh, recomandărilor Domnul uh, Marie Pinto. Signora Provedora. Mulțumesc, uh, doamnă ombudsman, faptul că există uh, ombudsmanul european și activitatea dumneavoastră mai ales reprezintă o garanție a um, protejării cetățeniei europene. Activitatea ombudsmanului se bazează pe plângeri ale cetățenilor și deci este reactivă. Um, eu înțeleg că un adevărat uh, ombudsman european al Uniunii Europene ar trebui să aibă un rol proactiv. Deci ar trebui să ia inițiative, chiar și fără plângeri din partea cetățenilor, pentru a um, corecta unele probleme ale unor instituții europene sau chiar ale unor state membre. De pildă, aprobarea în Danemarca a unor legi care permit confiscarea de către stat a bunurilor refugiaților. Ar trebui să aducă cu sine o intervenție din partea Ombudsmanului European pentru că sunt un atac abominabil la cetățenia europeană. Apoi, cet, um, cetățenia este foarte afectată de sărăcie, deci eradicarea sărăciei ar trebui să reprezintă o prioritate pentru un adevărat ombudsman european. Combaterea sărăciei uh, înseamnă uh, consolidarea cetățeniei. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Am încheiat uh, cu lista vorbitorului. Domnul comisar Timmermans are cuvântul. President, um, an overwhelming majority of... Doamnă președinte, mulțumesc. Mare parte din eurodeputații care au vorbit astăzi au sprijinit munca ombudsmanului uh, și raportul despre doamna O'Reilly. Deci nu are rost să uh, mai zăbovesc asupra acestui subiect. Mă voi rezuma, mă voi limita la două subiecte. Mai întâi în ceea ce privește transparența cu privire la negocierile TTIP. Uh, lansez un apel către orice eurodeputat care poate să-mi dea un exemplu de negociere comercială în lume care să se bucure de mai multă transparență decât negocierile TTIP din partea Uniunii Europene. La fel, mă refer și la cei care spun că totul ar trebui făcut public și îi provoc spunându-le că nu există negocieri internaționale de, pe un tratat internațional cu bucăți care să nu trebuiască tratate uh, în regim de confidențialitate. Așa este, așa stau lucrurile. Membrii Parlamentului European pot avea acces la, un anumit, la anumite documente, dar fără a face publice mai apoi aceste documente. Este o oportunitate bună pentru aleșii poporului să fie pe deplin informați, dar fără a încălca normele în vigoare cu privire la confidențialitate. Acel alt subiect pe care doream să-l menționez, pentru că a circulat de mai multe ori în sală, se referă la transparență. Noi vom lansa o consultare publică despre transparență luna viitoare, în pregătirea unei propuneri pe care o vom face către Parlament și Consiliu cu privire la un registru obligatoriu de transparență. Cred că, de fapt, acesta este pasul următor. Într-acolo trebuie să ajungem cu transparența și eu cred că deja va fi un mare pas înainte. Asta dacă Parlamentul și Consiliul ar aplica și ele aceleași norme de transparență care există la ora actuală la Comisie. Sper ca toți cei care sunteți uh, pentru transparență cu grija comisiei să aveți uh, același zel când e vorba de Parlament și de Consiliu, mai ales când e vorba de munca Consiliului. Cred că toate aceste lucruri uh, se alinează perfect cu raportul doamnei O'Reilly, așa că haideți să muncim împreună. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim, domnule comisar. Dau cuvântul doamnei O'Reilly. Madam, Uh, doamnă Morvai, vă rog frumos, sunt uh, foarte multe interferențe. Dați-i voie uh, vorbitorului nostru să se exprime. Mulțumim pentru entuziasm. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la această dezbatere pentru contribuții. Impactul general a fost foarte încurajator și nu va face decât să mă încurajeze să lucrez uh, cu și mai mult zel pentru aplicarea strategiei noastre. Um, dezbaterea arată ceva ce, uh, ce este foarte important pentru mine și ce apreciez foarte mult. Uh, munca mea nu poate fi făcută fără un sprijin al Parlamentului și astăzi am simțit acest sprijin. După cum a spus și vicepreședintele Timmermans, o mare majoritate a oamenilor au menționat transparența în um, contribuțiile lor. 80% uh, dintre uh, persoane au făcut asta. O mare parte din plângeri uh, de asemenea pe care le primesc se referă la asta, dar și dumneavoastră îi ascultați pe cetățeni care de, de asta se plâng. Și asta nu poate decât să mă facă să doresc să continui pe aceeași cale uh, munca pe care am început-o pentru a asigura, am, a, a încerca să fac instituțiile europene mai transparente. Un alt subiect a fost TTIP. După cum știți, am uh, lansat o anchetă din proprie inițiativă privind transparența TTIP și am adresat aceeași întrebare pe care a adresat-o și președintele, vicepreședintele Timmermans. Care este spațiul pentru confidențialitate și uh, ce este potrivit să fie uh, deschis uh, și uh, cunoscut în aceste negocieri. Însă trăim într-o epocă digitală și așteptările sunt mult mai mari, mai ales în rândul tinerilor, ca lucrurile să fie transparente și va trebui să acceptăm acest lucru. Mă voi întâlni luni cu doamna comisar Malmström și voi, îi voi transmite unele dintre preocupările exprimate cu privire la transparența negocierilor TTIP. Este foarte important uh, pentru mine, dacă vreți să mă ocup de asta, este să primesc plângeri pe acest subiect. Aș dori să mulțumesc Parlamentul uh, pentru faptul că m-a sprijinit în ceea ce privește mecanismul de depunere a plângerilor. Cred că uh, se va și întâmpla, se va și aplica acest mecanism uh, de plângeri pentru Frontex. Uh, mult uh, colegi de-ai mei sunt foarte implicați în chestiunea migrației și voi continua să uh, văd ce putem face cu toți împreună pentru a um, contribui la îmbunătățirea situației. mulțumesc așadar tuturor um, membrilor și deputaților pentru colaborarea strânsă cu biroul meu. Mulțumim, spune doamna președinte. Ultimul cuvânt îl va avea doamna raportor, doamna Cabezon Ruiz. Grazie. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru activitatea lor. Acest raport este rodul muncii noastre a tuturor. Vreau să mulțumesc doamnei ombudsman pentru raportul său inițial și comisiei pentru că a fost atât de receptivă la sugestiile făcute de ombudsmanul european. În linii mari, deci, cred că am ajuns la rezultate foarte bune lucrând împreună cu toții. Să nu uităm, totuși, că biroul uh, Ombudsmanului European și Comisia pentru Petiții sunt organizații cheie în ceea ce privește drepturile uh, cetățenilor și garantarea acestora și merită ajutor din partea tuturor instituțiilor europene pentru a, a-și asigura rolul de a sprijini cetățenii europeni. De curând, uh, Uniunea Europeană a fost pusă sub semnul întrebării, dar fără îndoială, instituțiile, Parlamentului Euro- instituțiile europene și Ombudsmanul European trebuie să reprezinte cetățenii europeni și să le apere drepturile. Mulțumesc tuturor cei implicați în elaborarea acestui raport și mulțumesc mai ales doamne O'Reilly. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult!